ordine, procedura Comisia de Afaceri Constituționale propune o interpretare a anexelor, anexei 16 din regulamentul cu privire la liniile de orientare ale Comisiei. Dacă până la următoarea sesiune nu se depun obiecții prin semnătura cel puțin 40 de uh, deputați aceste uh, solicitări.